Colleghi, buonasera. Ho inizio ai lavori eh, di questa sessione pomeriggio. Bună ziua. Eh, vă propun să trecem la treabă. Începem cu eh, rezultatele ședinței coordonatorilor. Rispetto al primo punto relativo am avut o ședință, organizarea misiunii de organizare din 29, 30 și 31 octombrie în Polonia și Italia. Va trebui să uh, hotărâm uh, alcătuirea acestor misiuni. Uh, Uh, bineînțeles prin intermediul uh, coordonatorilor din partea grupurilor politice. Uh, va trebui să hotărâm să luăm această decizie în următoarele 24 de ore pentru a trece la următoarea etapă, o etapă de organizare. Deci, în ce privește seminarul privind gazurile, gazele de șist, în 9 octombrie va trebui să învățăm, să invităm și uh, petiționarii, deci să invităm pe cetățenii care au semnat petițiile respective, cu atât mai mult cu cât uh, experții invitați uh, vor uh, uh veni cu explicări tehnice. Punctele 3, 4 și 5 au fost uh, amânate, aceasta la inițiativa grupului PPE. În ce privește organizarea unei audieri comune cu Comisia Libe și uh, Comisia, coordonatorii au uh, validat uh, propunerea doamnei comisar Reding. Data de 23 ianuarie a fost uh, reținută, 23 ianuarie 2013. Ordinea de zi a acestei uh, audieri a fost trimisă membrilor uh, comisiei noastre și ea rămâne neschimbată cu o excepție, uh, se renunță la petiția 19. Iar în ceea ce privește chestiunile diverse, în ce privește petiția 359 din 2012, s-a hotărât să așteptăm ca domnul Iturgai să fie prezent pentru a vedea uh, ce trebuie să facem cu această petiție care rămâne deschisă, care uh, este considerată admisibilă și ea va fi uh, studiată la următoarea ședință a coordonatorilor. Nu am mai luat nicio altă decizie importantă cu ocazia ședinței coordonatorilor și dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. you have the draft the agenda? Yeah, somewhere. Okay. That's uh, the Italian Thank petitioners you. that are here. And the name of the petitioners, the citizens present. Yeah. Abbiamo al uh, punto 15 all'ordine del giorno la petizione. Vă spuneam că trecem la punctul 15 din ordinea de pe ordinea de zi, petiția 771-2012 adresată de Maurizio Lancelotti Această petiție este uh, singura pe această temă. Sunt uh, prezenți în sală și reprezentanții ai uh, comunităților locale care au cerut să ia cuvântul. Sigur că trebuie să ținem cont și de timpul alocat acestei petiții și deci vă rog să luați cuvântul succint Aș dori să dau cuvântul în primul rând petiționarului, domnului Maurizio Lancelotti. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Iată, voi uh, încerca să țin cont de cele șapte minute pe care mi le-ați acordat. Vă uh, mulțumesc uh, pentru că îmi dați cuvântul să vorbesc în numele celor 400 de mii de locuitori ai uh, Romei care uh, Uh, luptă pentru dreptul la sănătate și la un mediu sănătos. De când uh, Europa a uh, deschis o procedură de infracțiune pentru gestionare neadecvată a deșeurilor, aceste deșeuri netratate continuă să fie vărsate în halile de gunoi. Începând cu 2012, comisarul însărcinat cu deșeurile de la Roma, a acordat o importanță specială comisiei noastre. Între noi dorim să atragem și atenția Europei uh, uh, la această petiție. Uh, se pare că Pian de la Almo, deocamdată, nu este uh, un, uh, o haltă de gunoi. Această afirmație nu este corectă. Pentru Italia, în Italia, deșeurile sunt o problemă care trebuie pur și simplu îngropată. E o problemă care nu uh, interesează pe nimeni și care este profitabilă doar pentru uh, grupurile uh, mafiote. Uh, Italia trebuie să respecte prevederile directivei 2008-98 Uh, și, uh, singurul, singura metodă de tratare a deșeurilor, de gestionare a deșeurilor, uh, o reprezintă halda de gunoi. Această haldă de la Pian del Olmo este cea mai mare din Europa și a creat o adevărată problemă de mediu. În 2011, această deșarjă a dus la numirea unui comisar special acest uh, comisar a primit ordinul de a deschide alte groape de gunoi și aceasta cu încălcarea tuturor normelor în vigoare în acest domeniu. Șapte uh, locuri au fost puse la uh, dispoziția acestui comisar. Acest studiu a fost făcut fără niciun fel de anchetă tehnice și fără a ține cont de directiva cu privire la gropile de gunoi această idee de a uh, deschide o nouă haldă de gunoi la Pian del Olmo, uh, lângă Riano, a, bineînțeles, dus la un val de proteste în cadrul populației și a pus sub semnul întrebării felul în care această decizie a fost luată fără consultarea autorităților locale sau a cetățenilor. Așa cum spunea comisarul numit, această decizie a fost de ordin pur politic și doar pentru a, și doar a respecta doar interesele electorale. Aceste uh, halde de gunoi uh, uh, trebuie să respecte directivele europene. Scopul acestor halde este să reducă volumul, volumul deșeurilor vărsate în gropile de gunoi. Aceste două locuri au fost alese pentru că e vorba de două cariere, cariere dezafectate. În ultimii doi ani, cetățenii de la Riano au protestat pentru a-și apăra drept dreptul, drepturile și dreptul la sănătate, în primul rând, care sunt uh, uh, consfințite prin Constituție. Deci, uh, fiecare colectivitate locală a participat la un protest uh, împotriva uh, alegerii uh, um, ora, o, regiunii Riano. S-a dovedit că aceste două halde, Pian den Olmo și uh, Corcole, au fost alese prin uh, pe baza unor documente falsificate, acest lucru fiind dovedit de, uh, de la Convenția privind dreptul înconjurător, dreptul înconjurător din Italia. Cetățenii italieni trebuie să aibă uh, dreptul la un uh, mediu înconjurător sănătos, nepoluat și uh, această, această zonă trebuie să fie recunoscută ca fiind uh, patrimoniu UNESCO. Nu uh, au fost respectate toate aceste prevederi și de aceea am venit uh, la Comisia de Petiție a Parlamentului European pentru a apăra uh, drepturile noastre și ale generațiilor uh, viitoare. Riano nu trebuie Uh, să uh, fie o haltă de gunoi, ci să fie un uh, plămân verde al capitalei noastre și aș dori să dau cuvântul domnului Rosso. Iată, aici aveți cariera, e la țară, lângă Roma, în Toscana. Această carieră, acest loc se integrează foarte bine în metrul înconjurător, în, în peisaj. Iată, uh, aici se află uh, vatra orașului uh, Roma și a orașelor din jurul capitalei. Aveți aici o poză cu Quadro Alto și Pian del Olma. Nici o anchetă nu a fost declanșată, niciun fel de investigație. Și nu s-a respectat distanța față de uh, Uh, cele mai apropiate locuințe. 640 de metri între cele două gropi, 700 de metri până la uh, următorul, uh, următoarea localitate și mai puțin de 400, 4.000 de metri până la centrul istoric din Roma. Uh, 240 de zile pe an Uh, uh, aceste uh, centre sunt locuite. Școlile, centrele de reabilitare sunt situate la o distanță mult prea mică față de această carieră și nu respectă normele de mediu în vigoare. În ce privește localizarea, s-au folosit, s a folosit analize care datează de câțiva ani buni studiile tehnice comandate de către cetățenii de la Riano au uh, arătat că bogăția geologică acestui loc este foarte mare și totul a fost confirmat de către studii care au fost solicitate uh, Institutului de uh, Cercetare privind apa. În ce privește uh, site-ul Quadro Alto, pânza freatică e în uh, Uh, contact direct cu această carieră. Avem uh, această suprafață de 7 metri la această uh, haltă de gunoi care este acoperită nu s-a ținut deloc cont de protecția patrimoniului natural sau cultural al acestei regiuni. Există în această zonă o, uh, o, o necropolă romană și un turn medieval. Autoritățile italiene au identificat noi uh, groape de gunoi și faptul că normele comunitare nu sunt respectate. Sperăm că Parlamentul European va interveni pentru a uh, proteja, pentru a ocroti varea Tibrului și a uh, uh, regiunii conjurătoare. De asemenea, trebuie examinate criteriile după care aceste două site-uri au fost selecționate și care nu respectă normele comunitare. De asemenea, am dorit ca populațiile locale să fie uh, compensate. Să nu uităm că uh, aceste populații au făcut un efort uh, juridic și economic și am dorit ca dreptul acestor populații la un mediu sănătos uh, să fie respectat. De asemenea, am dorit ca Comisia ENVI să organizeze o audiere cu participarea uh, comisarului special, cu autoritățile, uh, prezența autorităților italiene. Uh, vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Înainte de a cuvântul colegilor, aș dori să vă reamintesc că am invitat și Uh, l-am invitat și pe domnul comisar Cofredo Subtile, care ne-a spus că nu poate participa la ședința noastră, dar ne-a trimis o notă scrisă în care ne informează că situația de la Pian del Olmo uh, poate fi considerată ca soluționată pentru că Uh, se pare că există pe viitor mai multe opțiuni disponibile. Uh, la sfârșitul lunii octombrie, Comisia va organiza o audiere, așa cum s-a spus. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Pietro Domenico Pertucci, care reprezintă Comitetul Cetățenilor. la Comisiune, per averci dato la posibilità... Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, și membrilor comisiei. Eh, reprezint Comitetul Tehnic al eh, Haldei de la Riano și asociațiile Deșeuri Zero la Riano și SOS Depozite de Deșeuri. Suntem aici ca să spunem nu Haldei de la eh, Riano și ca să repetăm că ne opunem construcției de depozite de deșeuri uriașe, indiferent de loc avem puțin timp la dispoziție și dorim mai întâi să uh, vă explicăm de ce am depus această petiție și să vă dăm informațiile tehnice pentru a susține această petiție. În ceea ce privește centrul de la Piano Dalmo, Pian de Lolmo și analizele făcute, Eh, este vorba de proiecte făcute de niște societăți private prezentate în 2009. Printre altele, aceste proiecte fusese respinse de responsabilii tehnici din administrația regională și de la comuna Riano, deoarece se încălcaseră normele în domeniul planificării teritoriale, regionale și comunale. Aceste două situri nu respectă planul teritorial uh, și nici planul regional pentru 2007 și în întreaga zonă sunt interzise crearea de noi halde. După cum am mai spus, elementele recente sunt anchetate de magistratură și de Curtea de Conturi uh, de la Roma și, de asemenea, de parchet. Curtea de Conturi a dar a emis avize în acest sens și sigur că statele membre sunt cele care iau deciziile, dar trebuie să respecte în acest sens trebuie să respecte legislația europeană și uh, directiva 1991 31 a fost transpusă uh, prin, în legea italiană prin decretul 36 per 2003. Este vorba de apele freatice de uh, sol și de configurația geologică și protecția patrimoniului natural. Directiva care impune studii de impact, Directiva Europeană 2001 per 42, se referă la analiza de mediu strategică și, de asemenea, mai este și Convenția de la Arhus privind consultările publice. Toate acestea au fost complet ignorate, ceea ce este deosebit de uh, negativ pentru imaginea acestei comunități. Nu putem să nu respectăm toate aceste standarde. Se pare că uh, haldele sunt complet ilegale. De aceea dorim să cerem comisiei dumneavoastră să intervină în funcție de competențele sale, să se precize și precizăm că analiza preliminară contravine normelor comunitare și uh, regiunea Lazio și nici uh, proprietarii de terenuri, nici instituțiile de acolo nu pot să încalce uh, regulile comunitare. În al doilea rând, trebuie ca comisarul Sotile să fie uh, atenționat ca să revoce decretul din 24 octombrie 2011, 20 86-25, care a permis ca situl de la Uh, pian Del Olmo să fie desemnat uh, ca uh, loc ales pentru Halda. Dat fiind faptul acesta, trebuie ca comisia dumneavoastră să-și exprime obiecțiile față de aceste alegeri și să urmați raționamentul nostru. Comisia de Mediu, Comisia de Sănătate au emis avize care sunt foarte pertinente. Autoritățile din bazinul Tibrului și Comisia de uh, Anchetă Parlamentară sunt, uh, au fost notificate în legătură cu aceste depozite de deșeuri, la fel și Consiliul Regional Lazio, Consiliul Provincial Roma și Consiliul Comunei Riano. 18 comune din Valea Tibrului și, o a, și cea de-a 20-a comună a Romei. E vorba de 400.000 de locuitori. Toate aceste instanțe s-au pronunțat cu privire la aceste depozite. Mulțumesc, care acum cuvântul primarul uh, comunei Riano, doamna Riceri. de Mulțumesc uh, pentru că ne-ați uh, primit aici. Cred că s-a prezentat în suficientă măsură partea tehnică legată de acest blestemat proiect de haldă pe teritoriul nostru. Eu am venit aici ca să îmi apăr satul și satele din jur. Riano este un sat dintr-un grup de sate aflate în Valea Tibrului, în apropierea Romei, e vorba de, de fapt de ultimul plămân verde din apropierea Romei. S-au spus foarte multe lucruri până acum și aș dori să vă spun că acest sat s-a trezit practic peste noapte confruntat cu aceste probleme de halde pe teritoriul său care îi murdăresc teritoriul fără ca autoritățile să fi fost contactate înainte. Practic, după un comunicat de presă, am aflat că Riano și uh, Quadro Alto fusese alese ca locuri pentru a găzdui uh, o eventuală haldă și la fel s-a întâmplat și la Pian de Olmo. Uh, E vorba de o perioadă de un an. Noi de un an suntem confruntați cu această poveste și încercăm să um, notificăm diferitele instanțe ca să uh, combatem aceste alegeri care nu știm cum au fost făcute. Însă, sigur că nu e treaba noastră să vorbim despre aceste aspecte. Voiam doar să subliniez că uh, această problemă a creat foarte multe pagube în comunitatea noastră și în comunele uh, vecine. Nu avem prea multe posibilități de locuri de muncă, acolo economia nu este foarte dezvoltată. Mai ales sectorul clădirilor este mai puternic, în rest totul e blocat în uh, domeniul construcției. Oricum, deci de peste un an, Riano este o comună considerată ca fiind de peste un an, cum spuneam, satul Haldei. Și nu mai știm cui să ne adresăm. Am uh, prezentat uh, un raport referitor la toate lucrările realizate Și cred că vă dați seama despre ce e vorba. Suntem satul care se opune haldei și nu numai pentru că nu dorim această, această haldă, ci pentru că nu putem să găzduim o haldă de gunoi pe teritoriul nostru. Mai ales date fiind, toate, date fiind toate aspectele periculoase ale unei astfel de instalații. Comisia dumneavoastră va merge, sper, la Roma și când mergeți la Roma, vă rog frumos să veniți și la noi, pentru că toți cei care au fost la fața locului au văzut despre ce este vorba. Este absolut incredibil. Multă lume crede că e o invenție ce povestim, dar pentru noi este real și asta de peste un an. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă primar. Avem acum uh, plângerile, trebuie să ținem cont și de informațiile care au fost uh, adăugate de cetățeni și de doamna primar și dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Sim, bună seara, grație președinte. Uh, Domnul Mandana. Per quanto... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește deșeurile din Lazio, Comisia urmărește această chestiune deja de ani de zile. Există și o procedură de uh, încălcare a tratatului care se referă la groapa de gunoi din Malagrota. Pentru iunie 2012 a fost uh, redactat un, o adresă motivată și transmisă autorităților italiene cu solicitarea de a asigura o administrație corectă a gropii de gunoi din Malagrota. Apoi s-a mai deschis o anchetă care se referea și la alte activități de gestionare a deșeurilor din Lazio. Um, pe de o parte era vorba de uh, viitorul acestei gropi de gunoi Malagroto. S-a emis apelul de a închide această groapă de gunoi și Comisia a întrebat uh, ce măsuri are în vedere uh, guvernul italian dacă se va închide această groapă de gunoi și ce măsuri au fost uh, deja uh, luate de către guvernul italian pentru a asigura o corectă gestionare a deșeurilor odată ce se va închide uh, Malagrota. Despre select, uh, colectarea diferențiată și așa mai departe. Apoi, uh, Comisia a primit o sesizare și noi am revenit uh, la și am întrebat autoritățile italiene cum anume sunt respectate uh, regulile pentru că comisarul special care a fost însărcinat cu această chestiune a primit acordul să uh, dispună de niște derogări în ceea ce privește consultarea publicului și uh, studiul de impact asupra mediului și noi am arătat că acest lucru nu uh, respectă regulile europene și dacă se dovedește că autoritățile italiene au uh, aprobat un uh, astfel de proiect fără un astfel de studiu de impact asupra mediului și fără o consultare publică, atunci, evident, că acest lucru ar constitui o încălcare a dreptului european. Mulțumesc. Voi deschide acum dezbateri și dau cuvântul doamnei Angelili. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit și petiționarilor, reprezentantei autorității autorităților locale și doamnei primar, care reprezintă nu doar acea comună, ci și uh, comunele limitrofe, care reprezintă circa 400 de mii de locuitori. Iată deci o comunitate destul de mare. Permiteți-mi să mulțumesc și Comisiei pentru petiții uh, și în acest sens doresc să mulțumesc și președintei Mazzoni pentru disponibilitatea de a accelera această procedură de audiere. Mă voi limita însă la câteva uh, comentarii doar, plecând de la un aspect foarte important. Toți ați uh, menționat o serie de documente și acte oficiale. Așadar, pe lângă uh, îngrijorarea populației locale, pe lângă acele aspecte care ar putea fi definite subiective, exist, există și date obiective măsurabile care pot fi evaluate. Ați făcut o listă lungă Ați prezentat o listă lungă de autorități, organisme care au uh, redactat avize negative, care și-au exprimat uh, mai mult decât îngrijorarea și au spus uh, alb pe negru că aceste locații nu sunt corespunzătoare per, din cauza unor motive obiective care vizează râul Tevere, chestiuni uh, hidrologice în acest sens s-au exprimat uh, autorități uh, din Roma, Ministerul Mediului, Consiliul Regional, cel provincial și, domnul primar, ne-a amintit și un aviz recent al Comisiei de Mediu, al Camerei și a Comisiei Parlamentare Comisiei de Parlamentare de Anchetă cu privire la ciclul deșeurilor. Există așadar o documentație obiectivă. Pe lângă pozițiile care eventual ar putea fi considerate subiective. Eu cred că trebuie apreciată și această adresă pe care ne-a transmis-o comisarul delegat Sotile, în care uh, dânsul ne spune că absența sa se datorează faptului că această identificare a <clears throat> locației uh, în plan del Olmo este deja depășită. Eu cred că Autoritățile reprezentate aici doresc de asemenea să aibă claritate în această chestiune. Dacă locația este necorespunzătoare dintr-o serie întreagă de motive, atunci e, această locație trebuie eliminată din această listă potențială. E necorespunzătoare și trebuie eliminată de acolo. Aș dori să mai adaug în concluzie asta plecând și de la cuvintele reprezentantului Comisiei, că Italia trebuie să respecte prevederile normelor comunitare. Și, făcând acest lucru, trebuie să țină cont și uh, de acele aspecte care obligă statele membre și autoritățile locale de a prevedea o implicare obligatorie a autorităților locale a cetățenilor care trebuie să participe în cadrul procesului decizional. Prin urmare, doamne președinte, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați audiat uh, cauza dânșilor și că ați, avut, ați luat în considerare și o deplasare la Riano pentru a evalua condițiile uh, teritoriale uh, și asta în cadrul vizitei oficiale, deja prevăzută pentru luna octombrie. Urgența unei pronunțări în această situație se datorează și faptului că există cetățeni întreprinzători care în momentul actual se confruntă cu un blocaj al economiei din acea zonă. Mulțumesc, doamnă Angelili. Are acum cuvântul uh, domnul deputat Antonioții. Vă rog însă să vă limitați intervenția. Câte minute îmi acordați? Puține. Ei bine, mi se pare că lucrurile au fost uh, tratate cu profesionalism și competență. Informațiile nu lipsesc acestei comisii și eu aș dori să mulțumesc președintei acestei comisii și membrilor acestei comisii pentru accelerarea acestei audieri, pentru că au existat motive, o alarmă socială în rândul uh, cetățenilor din acea zonă și vă mulțumim pentru acest lucru și salut în aceeași măsură și reprezentanții autorităților. Pe de altă parte, se mai întâmplă ceva similar și într-o locație din apropierea vilei Adriana. Această uh, dezbatere care a suscitat foarte multe critici vis-a-vis -vis de această posibilă alegere se repetă acum la scurt timp în Pian del Olmo, cu o mică diferență. În Pian del Olmo nu sunt doar situri arheologice, nu sunt practic doar lucruri, ci e vorba și de persoane, de cetățeni, familii, case. Iată, Mm, motivele pentru care Pian de Olmo, Quadro Alto trebuie eliminate din această listă, cred că au fost clarificate. Însă, cred că mai există o chestiune chiar mai importantă, și anume că există percepția că se procedează scoțând din pălărie uh, câte o ipoteză de la Quadro Alto, la Pian del Olmo și nici nu știm unde vom ajunge în acest mod. Ce doream să spun acestei comisii este că nu se poate proceda așa. E de negândit să nu se cunoască care este metoda științifică, nu cea oportunistică, politică sau de altă natură pentru căutarea unei alternative pentru închiderea celei mai mari eh, gropi de gunoi din Europa, cea din Malagrota. Și spun acest lucru pentru că mai există membri în această comisie care nu sunt italieni, care bineînțeles că știu acest lucru. De aceea, noi solicităm să se reevalueze metoda prin intermediul căreia se ajunge la aceste uh, alegeri. Și o altă chestiune care mă preocupă este faptul că în adresa transmisă de comisarul Sotili, așa cum a spus uh, și doamna Angelili, uh, această adresă nu mă liniștește deloc. Uh, dânsul spunându-ne că există în studiu și alte soluții. Faptul că argumentele exprimate de cetățenii din Riano și din partea nordică a Romei sunt valabile, dar rămâne totuși această preocupare că aceste alte soluții pot să apară tot așa din pălărie, fără să țină cont de normele europene, de cele naționale, de uh, argumente de mediu și așa mai departe tot ceea ce ne-a amintit și reprezentantul Comisiei. Iată, deci, tema mai amplă în care se încadrează și protecția unui teritoriu precum Riano, care este uh, un uh, peisaj dintre cele mai frumoase din Italia. Și de aceea mă întreb cum anume s-a ajuns la o astfel de alegere fă, fără o motivație uh, științifică gândindu-se că se poate realiza acolo un dezastru uh, ecologic cu o groapă de gunoi pentru o capitală atât de mare precum Roma. De aceea vă solicităm să acordați în continuare atenție acestei uh, tematici, uh, nu doar acestor gropi uh, de gunoi punctuale și sper și eu că cu ocazia deplasării se va putea vizita și acea locație pentru o evaluare la fața locului. Închei spunând că cuvintele comisarului Sotile nu mă liniștesc și în lumina afirmațiilor precedente sunt chiar preocupat preocupante, pentru că dânsul a mai spus că soluția pentru Pian de la Olmu și Cuadro Alto era definitivă. Cu excepția unor evaluări negative ulterioare, numai că evaluările nu se fac uh, ulterior, se fac uh, anterior. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, domnule Antonioți, domnul Rinaldi. Și eu mă asociez mulțumirilor adresate dumneavoastră, doamnă președinte, pentru accelerarea acestei discuții, care ne creează o care disconfort, pentru că continuăm să vorbim de deșeurile din Lazio, Uh, continuăm așadar să ne ocupăm de această chestiune când există așa de multe lucruri importante în Europa. Însă este o chestiune importantă pentru cetățeni și practic, după ce s-a propus acolo acum câteva luni, se vine cu o soluție similară acum. Trebuie să adaug, pe lângă cele spuse de antevorbitorii mei, uh, Uh, că a existat și o cacofonie instituțională care pentru un deputat italian uh, este stânjenitoare, pentru că avem o listă întreagă de autorități care se exprimă în favoare, apoi uh, dau înapoi. Și până la urmă, ceea ce lipsește este transparența actelor decizionale adresa comisarului, vă spun sincer că mă nedumirește mă și mă surprinde. Asta pe lângă faptul că același uh, comisat uh, în această chestiune vis-a-vis -vis de Rianu vine acum și uh, spune, nu nouă parlamentarilor europeni, ci cetățenilor uh, italieni, că Rianu nu mai este o soluție. Trebuie spus asta odată pentru totdeauna sau, altfel, trebuie să luăm act de faptul că acest comisar încearcă să evite o audiere la Parlamentul European și uh, invocă că în această situație trebuie să ne gândim la altă soluție. Așadar, în ansamblu, o cacofonie instituțională care caracterizează chestiunea deșeurilor. În ceea ce privește corcole, acum două luni, acum două plenare, am uh, avut un vot la Strasburg în care uh, am spus clar că începând cu 2020 aceste gropi de gunoi uh, sunt interzise în Europa, iar Italia vine și propune în 2012 o soluție care a ieșit din contextul uh, european și dacă Comisia ia inițiativa necesară în ceea ce privește procedura de încălcare vis-a-vis -vis de Malagrota, se pare că noi în uh, zona Lazio avem obiceiul de a adopta soluții care sunt deja depășite. Însă, sigur că dacă nu se procedează, ni se spune că dacă nu se face o groapă de gunoi, uh, Roma va fi uh, umplută de gunoaie. Însă cu această logică, noi întârziem punerea în aplicare a unui plan uh, de gestionare a deșeurilor. La începutul lui iunie am organizat o întâlnire cu un primar uh, într-o localitate cu 95.000 de de locuitori, unde se procedează deja la colectarea diferențiată și mai există și alte soluții în alte comune din Lazio. Deci există soluții. Până la urmă, cred că lucrurile se leagă de interesele financiare ale întreprinderilor de colectare a deșeurilor, care nu au nimic de a face cu raționalitatea. Apoi, Vreau să mai dau ceva. Atunci, uh, în ceea ce privește Corcolo, au existat și aspecte care țineau de proprietate asupra terenului, unde era proprietar uh, o firmă din Elveția. Aici proprietarul este similar uh, cu cel din Malagrota. S-au exprimat uh, evaluări uh, negative vis-a-vis -vis de acest aspect acum câteva luni. Este un lucru legal și în acest caz transparent, dar oricum curios. Este o anomalie. Ca și cum s-ar spune, bun, îți închid groapa asta, dar ți-o deschid pe cealaltă. Și evident că acest lucru se îndepărtează de la bunele practici europene. Apoi, vis-a-vis -vis tot de carcole, S-a făcut o prezentare și a Comisiei Ecomafia din Parlamentul European, care a prezentat date absolut alarmante în ceea ce privește gestiunea deșeurilor în Lazio. Și ministrul de resort s-a exprimat foarte critic vis-a-vis -vis de această chestiune, uh, vis-a-vis -vis de acel raport. Noi considerăm că și acest raport ar putea fi supus atenției Comisiei tot uh, vis-a-vis -vis de acest dosar pe care îl uh, tratăm. Însă sunt convins că merită să fie uh, incorporat în documentația cu care comisia, pe care comisia să o evalueze. Un ultim element și aici mulțumesc cetățenilor pentru că aici ne mișcăm împotriva interese puternice și de aceea este absolut importantă această implicare a cetățenilor și sper că în această cameră acești cetățeni își pot găsi un bun aliat pentru această problemă a gestionării deșeurilor în țara noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, și cetățenilor pentru că ne-au supus atenției o chestiune importantă, dar și pentru faptul că au respectat într-o manieră foarte responsabilă uh, timpii alocați de această uh, comisie, o, prezentându-ne toate documentele în timp. Cererile care au fost formulate în intervențiile dumneavoastră mi se par toate convergente. Există așadar o solicitare implicită de a lăsa deschisă această uh, petiție pentru a urmări evoluția din Italia și de asemenea de a include în programul misiunii pe care urmează să o desfășurăm la finalul lui octombrie și o vizită în zonele interesate. Acest lucru îl propun coordonatorilor spre decizie uh, în definitivarea programului acestei misiuni. Apoi mai există și o solicitare de, ajut, de a ajuta comp- comisia competentă în fond sau din partea comisiei competente în fond și cu siguranță noi vom transfera această documentație și colegilor noștri pentru a avea un aviz. Apoi, se știe foarte bine că acest Parlament și Comisia de Mediu din acest Parlament au demarat deja colaborări în uh, toată Europa pentru a se ajunge la o mai bună respectare a normativelor europene în domeniu. Comisia ne-a spus că există în derulare și proceduri de încălcare a tratatului uh, și se urmărește situația din Malagrota și că mai există și o solicitare de clarificare în ceea ce privește procedura uh, în ceea ce privește impactul asupra mediului solicitat de cetățeni. Așadar, am putea adăuga acest lucru <clears throat> și la solicitarea noastră adresată autorităților locale pentru a avea o confirmare a încălcărilor pe care le-ați uh, amintit dumneavoastră în cursul intervențiilor dumneavoastră și cred că ar fi util ca acest uh, Parlament să solicite acelor autorități un răspuns și, sigur, noi avem doar posibilitatea de a face presiune asupra autorităților care uh, trebuie să ia decizii în acest domeniu delicat, pentru că noi, ca și Comisie Parlamentară, nu avem puteri executive și, în acest sens, trebuie să <clears throat> ne îndreptăm către Comisie. Comisia noastră parlamentară așadar lasă deschisă petiția dacă nu există alte sugestii și vom proceda conform calendarului pe care vi l-am prezentat. Vă mulțumesc așadar pentru intervenții, vă mulțumesc colegilor așadar și doriți să reinterveniți? Vroiam doar să vă mulțumesc și să mai adaug încă o solicitare pentru Comisia de Mediu să se recunoască daunele pe care le-am suferit deja. Mulțumesc. Uh, și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. <clears throat> Petiția numărul 1345-2009 și 46-2010 sunt petiții prezentate de doi cetățeni polonezi, doamna Irena Rogovsko, care reprezintă asociația Stop Odrifce, subiectul fiind uh, exploatarea minieră a lignitului la suprafață din Silesia. Așadar, le dau cuvântul. Uh, eh, dau la parola Robert Crușel. Dau cuvântul domnului Robert Crușel. Scușelovska, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc... Ruja reprezentuje również panią Wójtę Nerogowską. Mă numesc Robert Crușcel și sunt unul dintre primarii orașelor vizate de această petiție. Deja am uh, depus uh, o petiție, am prezentat situația anul trecut uh, în comisia dumneavoastră. Autoritățile poloneze au uh, decis să ignore rezultatele referendumului, care s-a, conform cărora populația se opunea deschiderii unei uh, astfel de cariere. Uh, cetățenii au votat în proporție de 90% împotriva acestui proiect. A fost un vot foarte important în uh, istoria orașului nostru și în alte uh, orașe din aceeași uh, Uh, regiune au fost organizate uh, referendumuri uh, care, ale căror rezultate au fost pur și simplu ignorate. Deci, iată, un an mai târziu am decis să venim încă o dată la comisia dumneavoastră și să vă spunem că niciunul dintre argumentele noastre nu a fost luat în considerare și că aș dori să vă spun că situația s-a înrăutățit între timp, acțiunile luate în urma acțiunilor luate de către guvern. Mă refer uh, la acțiunile Uh, de decizia luată la sfârșitul anului trecut și uh, decizia de a deschide o nouă exploatare minieră în 2013. Uh, în urma uh, uh, uh votului, orașele noastre ar trebui să fie protejate. Însă toate protestele, toate mitingurile organizate de ONG-uri nu au dus la niciun fel de rezultat și de aceea am hotărât să amendăm acest document. Noi considerăm că protecția acestui um, zăcământ sau uh, exploatarea zăcământului respectiv ar duce la pur și simplu la distrugerea uh, uh, zonelor respective. După cum știți foarte bine, tot ce se întâmplă acum, uh, uh, proiectul în curs uh, e un pericol uh, la adresa populației, la ONG-urilor, a partenerilor sociali și uh, se, totul se întâmplă doar pentru că avem, deci, uh, lobby-ul uh, uh, pro-cărbune din Polonia este foarte important. Autoritățile polone preferă să ne ignore, pur și simplu. De exemplu, anul trecut, după ședința de la Comisia PETI, deputații, eurodeputații au hotărât să scrie o scrisoare premierului polon, adresându-i o întrebare foarte clară, o întrebare Uh, pe care am uh, sugerat-o noi. Această scrisoare a fost uh, semnată de către doamnele Geringer, Valența, Piotr Boris, Bobinska Colasă și alți eurodeputați. Aceștia nu au primit niciun fel de răspuns la această întrebare, fapt care i-a surprins. După alegerile din Polonia de anul trecut, s-a întâmplat ceva, noi am văzut un semnal pozitiv, reprezentanții parlamentarilor din Polonia și din Germania s-au întâlnit cu unul dintre ministrii din Polonia și în urma acestei ședințe uh, s-a instituit un fel de o formă de dialog și sperăm că uh, acest dialog urma să fie continuat. Au avut loc alegeri între timp, însă din păcate dialogul nu a uh, continuat. Deci am hotărât în consecință să, uh, să organizăm o conferință în Polonia în care să ne exprimăm uh, poziția negativă împotriva acestei exploatări miniere a lignitului. Și am uh, trimis această scrisoare Parlamentului Polon, autorităților, tocmai pentru a solicita ca poziția, doleanțele cetățenilor să fie ascultate, pentru că suntem împotriva exploatării lignitului în această regiune. Am primit un răspuns, din păcate, scontat, însă nu a fost cel scontat. Uh, premierul uh, polon, Donald Tusk, uh, care era implicat pe atunci într-un alt proiect energetic, a spus că uh, Polonia uh, desfășoară o companie negativă în Europa pentru a ne asigura că uh, zăcământul cel mai prețios pentru Polonia, lignitul, nu este exploatat. Deci polonezii care au votat împotriva energiei nucleare și altor surse de energie se află într-o situație fără ieșire și că cred că e timpul să spunem Europei că cărbunele, exploatarea lignitului are un viitor, dacă noi spunem nu acestui viitor. Iată, am încheiat citatul, uh, cuvintele premierului de anul trecut. Doamnă președinte, estimați eurodeputați, după cum puteți constata, guvernul polonez refuză să coopereze cu noi, refuză să aibă un dialog cu noi Chiar uh, scrisoarea uh, semnată de către eurodeputații polonezi uh, a fost ignorată și iată deci am hotărât să venim încă o dată la Comisia PETI cu solicitarea următoare. Deci dacă doriți să veniți într-o vizită, într-o deplasare în Polonia, dacă stabiliți Um, să transmiteți câteva linii uh, directoare guvernului polon, poate că guvernul va asculta în sfârșit uh, poziția cetățenilor, pentru că e un subiect foarte important pentru noi. Mulțumesc! Și acum, uh, dacă se poate, aș dori să dați cuvântul colegului meu, care este primarul orașului Gubin. Președinta are cuvântul domnul Barski, primarul orașului Gubin. Vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, nu reprezint doar uh, uh, uh, orașul, municipiul Gubin, ci sunt și aici în calitate de vicepreședinte al Coaliției Polone pentru Mediu. Și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în urma depunerii acestei petiții, probabil că vor apărea și alte petiții, pentru că uh, și în Duluburski uh, ne avem de-a face cu o situație asemănătoare și în Brody, la fel. Uh, în 2009 uh, uh, și în aceste uh, regiuni a fost organizat un referendum, dar rezultatele aceste, acestor plebicisturi nu au fost luate în considerare de către autoritățile locale. Și deci în martie 2012 a fost adoptat un plan de amenajare urbană, eh, iar în eh, eh, zona noastră se prevede începerea unei exploatări miniere a lignitului. Din punctul nostru de vedere, acest proiect are vicii juridice, pentru că nu a fost lansat niciun fel de proiect concret, niciun fel de uh, uh, evaluare de, a impactului asupra mediului și Uh, de asemenea, observațiile autorităților locale au fost ignorate. De cealaltă parte a graniței, în Germania, există uh, două centrale uh, de cărbune și în conformitate cu evaluările internaționale, emit Schwanzepompe și Waldbeck emit cantitatea cea mai mare de dioxid de carbon din Europa. dacă se uh, va construi o a treia astfel de, de uzină, Uh, va fi zona cu uh, cea mai mare concentrare de uh, emisii de dioxid de carbon în urma exploatării lignitului. Deci ar fi o catastrofă. Situația este dificilă deja astăzi. Dacă o astfel de, de, de uzină e construită în viitor, atunci va fi o adevărată calamitate. Avem șase zone protejate de Natura 2000 care totalizează 141 de hectare această nouă evoluție va avea un efect negativ și asupra acestor zone. Și noi, uh, cetățenii, am exercitat uh, o presiune constantă asupra factorilor politici, a decidenților politici, Uh, ni s-a cerut să ne dăm acordul uh, la această uh, stare de fapt, tocmai pentru a respecta cerințele la nivel energetic. De aceea e foarte important ca Comisia de Petiții a Parlamentului European să realizeze cât de gravă este situația, pentru că ar fi o adevărată catastrofă și pentru alte zone din Polonia. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Cu permisiunea dumneavoastră, mă numesc Tomaș uh, Voșnievsk. Eu reprezint uh, Comitetul Social uh, în legătură cu această exploatare minieră și pe lângă cele spuse de antevorbitorii mei aș dori să mai adaug că protestul deci rezultatul uh, uh, referendumului uh, din șase provincii din regiunea Silezia inferioară are o legătură directă cu evoluția industriei energetice din Polonia. De ani de zile ducem o adevărată bătălie, dar până la urmă miza este viitorul sectorului energetic din Polonia. Uh, la fel cu alte țări uh, dezvoltate din Europa, noi uh, suntem de părere că ar trebui să avem surse alternative și nu doar pe exploatarea cărbunelui și a lignitului, pentru că e o calamitate pentru mediul înconjurător, dar și consecințele sunt foarte negative pe plan social, pentru că mii de persoane vor fi strămutate. Și aceasta doar pentru că politicienii noștri sunt leneși, nu își fac treaba așa cum ar trebui uh, uh, tot, tot, tot, tot acest, uh, această evoluție va duce la suferința a mii de persoane. Am încercat să uh, uh, ne adresăm unor foruri importante, uh, precum Parlamentul European, dar uh, am uh, fost foarte activ și în Polonia, în urma uh, conferinței, uh, uh, petiției de anul trecut. Am avut uh, două uh, conferințe importante, deci uh, în care am spus că suntem pentru dezvoltare în regiunile noastre, uh, însă suntem împotriva exploatărilor deșeurilor miniere la zi. Nu ne dorim ca tehnologia cea mai murdară și cea mai poluantă, exploatarea la zi, să fie folosită am uh, trimis uh, numeroase scrisori și apeluri autorităților noastre, dar în răspuns nu am primit decât uh, aroganță și uh, ignorare. Și deci am dori să vă uh, rugăm să examinați îndeaproape această situație și cel mai bine ar fi să acceptați invitația noastră să veniți în Polonia și să vedeți cum stau lucrurile cu proprii dumneavoastră ochi. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum dăm cuvântul uh, reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, anul trecut a fost discutată această petiție, în 15 iunie. Din punct de vedere al protecției mediului, avem uh, de-a face cu două probleme. În primul rând, cu procesul prin care evaluarea de impact uh, a mediului, evaluarea strategică a fost uh, efectuată Uh, de către uh, Ministerul uh, de Resort din Polonia până în 2030 și așa cum am spus și anul trecut, am, nu am găsit dovezi conform cărora directiva a fost încălcată. Data consultărilor pe internet nu a fost foarte clară, dar primarii au spus că urmează să trimită documente, apoi a mai avut loc referendumul cu un vot în proporție de 90% împotrivă. Iată care sunt elementele. Dar principala problemă pentru noi ar fi uh, încălcarea posibilă a directivei privind habitatele și o eventuală distrugere uh, a site-urilor Natura 2000. La ultima ședință v-am spus că avem semnale sau am primit semnale din partea autorităților din Polonia că în acest uh, proiect uh, a existat un angajament ca această mină să nu fie lansată până în 2030 și, la solicitarea dumneavoastră, am cerut un angajament din partea autorităților polone uh, Uh, spre deosebire de dumneavoastră, am primit această confirmare din partea autorităților din Polonia. Am primit o scrisoare din 31 august 2011, semnată de către uh, viceministrul uh, de mediu, în care suntem asigurați că niciun fel de exploatare minieră nu va avea loc în această zonă până în 2030. Deci ce vă pot spune e că din punct de vedere al protecției mediului, faptul că nu va exista niciun fel de exploatare minieră, nicio astfel de activitate, e un semnal pozitiv. Poate că vă amintiți că în Curtea de Justiție, într-o cauză în legătură cu Italia, Uh, din 2010 uh, se prevedea că nu se pot derula niciun fel de activități de exploatare într-un site Natura 2000. Deci, iată, din, perspectiva din perspectiva mediului am obținut ce am dorit dacă nu va avea loc niciun fel de activitate de exploatare minieră. Însă, înțeleg frustrarea care domnește pentru că uh, am înțeles că Uh, dezvoltarea a fost înghețată în această zonă, ceea ce înseamnă că uh, restul activităților economice au fost uh, suspendate. Înțeleg frustrarea, dar din perspectiva mediului, noi ne propuneam să ocrotim site-ul Natura 2000 și în conformitate cu scrisoarea primită din partea autorităților din Polonia, pe care vă putem trimite, se pare că nu toată lumea a primit această scrisoare, dar, în orice caz, din punct de vedere al protecției mediului, situația e satisfăcătoare. Am înțeles, uh, așa cum am spus, uh, frustrarea primarilor. Nu uh, poate fi uh, soluționată prin intermediul uh, protecției mediului, dar uh, probabil că o vizită a comisiei noastre va putea rezolva și ar putea, am putea ca prin dezbateri și dialoguri cu autoritățile locale și cu autoritățile locale să vedem dacă putem lansa o procedură de încălcare a dreptului sau nu. Mulțumim reprezentantului comisiei și acum dau cuvântul Uh, doamnei Geringer acum. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się odnieść do... Mulțumesc. Aș dori să mă refer la uh, declarația reprezentantului Comisiei Europene. Nu sunt de acord cu uh, această, această declarație. Dacă vă uitați la legislația comunitară, Uh, se spune că totul uh, e în conformitate cu legislația, legislația comunitară, dar în ce privește noile investiții, Uniunea Europeană a uh, subliniat întotdeauna că trebuie să aibă loc consultări publice înainte de lansarea oricărui tip de investiții. Deci mă întreb ce, ce consultări mai publice mai bune vă puteți imagina decât un referendum în care majoritatea covârșitoare s-a opus fățiș uh, unui astfel de proiect. Pentru că se pare că ar fi unul dintre proiectele cele mai mari de exploatare minieră a lignitului la zi din Europa. Probabil că știți foarte bine că foarte multe fonduri structurale au fost uh, investite în acest domeniu și uh, obiectivul nostru cred că ar trebui să fie să garantăm uh, stabilitatea și rentabilitatea unor astfel de investiții. De ce fel de stabilitate putem vorbi când uh, persoanele sunt strămutate? Cine va mai investi într-o astfel de, uh, într-o zonă în care uh, totul se poate schimba de pe o zi pe alta. Deci, cred că ignorarea rezultatului acestui referendum nu e de bun augur, ar trebui să fie criticată și dacă vă uitați la legislația noastră, în foarte multe țări se organizează uh, Uh, referendumuri. În, rezultatele unora sunt ignorate, altele nu, dar cred că atunci când legea, e încăl, legea se încalcă, atunci când rezultatul unui vot uh, e ignorat uh, cu, cu neobrăzare. Și cred că ar trebui să se, ni se explice, să se motiveze o astfel de atitudine. Aș dori să îi întreb ceva pe comisar sau poate că le puteți Uh, da cuvântul și să ne spună dacă, din câte știu, au mai fost organizate alte uh, tipuri de acțiuni de tip referendum în Polonia care au fost ignorate uh, precum acest referendum. Așa se procedează în Polonia sau nu? Și care este poziția lor cu privire la dezvoltarea ulterioară a acestei regiuni. Ce s-a întâmplat cu celelalte investiții, cu investițiile care au fost finanțate din bani europeni? Care a fost impactul, de exemplu, asupra uh, prețului uh, uh, pieței imobiliare. Poate că în urma acestor acțiuni uh, mulți cetățeni au hotărât să se mute în alte regiuni, pentru că aș dori să repet, acest uh, uh, proiect de exploatare minieră nu a fost încă lansat, însă multe uh, proiecte au fost închețate cu un impact negativ major asupra dezvoltării acestei regiuni și asupra perspectivelor sale de dezvoltare. Deci, în încheiere, am dorit să-i rugăm pe petiționar să ne spună câteva cuvinte și să răspundă la întrebările mele dacă se poate. Mulțumesc. Doamna Kolarska acum. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem o delegație planificată în Polonia, o delegație a Comisiei PETI și cred că orice dubii existente vor fi eliminate atunci, pentru că protecția în, în cadrul Natura 2000 este un element de care trebuie să ținem cont. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de uh, planificarea regiunii respective și de uh, abordarea guvernării locale. Vom vedea, deci, atunci, uh, la fața locului care este situația. Aș mai avea câteva clarificări. Ați vorbit despre poluare, despre emisii. Uh, deci, ați putea să-mi spuneți dacă în regiunea dumneavoastră dezvoltați într-un fel sau altul și alte surse de energie? Mulțumesc. Doamna Merkis. Ik heb uh, uh, een vraag en een mededeling. Uh, eerst over uh, de... Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare în primul rând. În legătură cu petițiile, suntem din ce în ce mai uh, presați de uh, faptul că resursele energetice sunt insuficiente, de aceea se deschid tot mai multe mine și uh, se explorează posibilitățile în acest domeniu. Am dori o inițiativă, însă trebuie ca deschiderea acestor mine să se facă într-un mod care să nu dăuneze mediului. O mină la zi este considerată adesea ca o catastrofă ecologică. Ce aveți de gând să faceți ca ă, pagubele asupra mediului să fie limitate? Este posibil să se facă extracții miniere în mod diferit. În această regiune, dezvoltarea este bazată pe această mină. Aș vrea să știu dacă există și alte modele de dezvoltare în locul acestei mine de lignit la suprafață. Întrebarea pe care doresc să vă adresez. Avem un grup de olandezi aici, se află în tribuna vizitatorilor, pentru că doresc să asiste la lucrările Parlamentul European și să vadă cum funcționează democrația în Europa. Mulțumesc, urez bun venit invitațiilor. Doamna Auken. Taler deres egne sprog, så vil jeg gøre det samme. Mulțumesc, doresc și eu să vorbesc daneză, să-mi vorbesc limba maternă și doresc să mulțumesc petiționarilor. Este înspăimântător să ne gândim la aceste mine de lignit la suprafață. După cum a spus doamna Merkis, este inacceptabil nu pot să-mi imaginez niciun loc din lume în care să fie acceptabile aceste mine. Este un atac la adresa naturii, la adresa peisajului și, independent de uh, daunele asupra mediului, oricum aceste mine sunt uh, depășite, țin de trecut. Însă, în orice caz, înainte de a mai primi informații cu privire la aceste mine, aș vrea să vă întreb dacă nu ne putem orienta către energii mai moderne, energii regenerabile. Nu se poate face ceva în domeniul eficacității energetice? Mi se pare că ne mulțumim cu obținerea de subvenții cât mai multe pentru vechile tehnologii care oricum uh, lasă Polonia în coada Plutonului la capitolul dezvoltare. Eu nu cred că acesta e viitorul uh, pentru Polonia. Cred că trebuie modificată complet mentalitatea cu privire la aprovizionarea cu energie. În orice caz, din păcate, nu este o competență a Uniunii Europene. Chiar Polonia trebuie să se lupte ca să uh, treacă într-o epocă mai modernă și să înțeleagă că acum trebuie să se distanțeze de tehnicile trecutului. Putem să ascultăm cu interes faptul că a avut loc un referendum, că au avut loc multe proteste în Polonia. Ținem cont de acestea, însă mă întreb, oare s-a realizat cu adevărat un studiu de impact asupra mediului, pentru că eu am senzația că nu a fost făcut un astfel de studiu sau cel puțin că nu a fost făcut suficient de clar. Poate că s-au utilizat niște metode misterioase, însă din câte am înțeles eu, doar în anul 2030 vor uh, avea loc aceste evoluții. Până atunci, populația poloneză ar putea să spună acum trebuie ca Polonia să aibă un plan real ca să devină o țară modernă. Nu trebuie întotdeauna să frânezi uh, atunci când vine vorba de implementarea directivelor privind eficacitatea energetică. Parcă brusc Polonia pune frână, frânează această evoluție și își utilizează și nu își utilizează resursele pentru a trece la uh, tehnologii mai moderne. Cred că e un pas în urmă și știți că Polonia este o țară vecină cu Danemarca și noi vom susține cât de mult vom putea această țară. Guvernul danez, Ministerul Mediului vă stau la dispoziție însă trebuie ca dumneavoastră să faceți un demers, nu putem să facem totul aici și să stăm doar să discutăm. Mai vreau să pun o întrebare și comisiei. Sunteți cu adevărat mulțumiți de uh, studiul de impact, de analiza de impact care a fost făcută? Pentru că mie nu mi se pare că este un uh, studiu în care au fost implicați cetățenii. Doamna Colarsca dorește să răspundă. Ja wie, znam tą sprawę i wiele razy rozmawiałam z moim kolegą. Știu foarte bine despre ce este vorba. Am vorbit de foarte multe ori cu Piotr Boris, care de fapt chiar este originar din regiune. nu e... Decizia a fost luată și noi protestăm împotriva deciziei Însă, decizia nu a fost luată definitiv, de aceea ne aflăm cumva în uh, o situație de incertitudine. De fapt, protestăm, însă decizia nu e luată definitiv. De dezvoltare însă nu se știe ce se va întâmpla, orice e posibil. Sperăm să primim multe răspunsuri atunci când vom merge în delegație în Polonia, să primim multe răspunsuri finale. Eu nu spun, nu spun că e bună situația de incertitudine, este negativă pentru dezvoltarea regiunii și ne îngrijorează, însă decizia nu a fost încă luată. Doamna Geringer. Ba da, s-a luat o decizie decizia legată de depozit. Deci nu vor mai fi alte evoluții. Se va construi ceva legat de cărbune, deci s-a luat o decizie. Însă, ă, colega mea a pus o întrebare legată de alte posibilități de tehnologie curată. Ă, trebuie să se obțină autorizații ca să se dezvolte centrale eoliene sau uh, alte lucruri, însă acest lucru nu e posibil pentru că toate autorizațiile care se pot emite în regiune trebuie să fie legate de cărbune. Este foarte îngrijorător și vom vedea toate aceste lucruri când vom merge acolo la fața locului la sfârșitul lunii octombrie. Cuvintele nu cred că reflectă, reflectă în mod clar situația de pe teren. Eu sper ca după acest schimb de opinii să putem să uh, Uh, mai comunicăm cu autorii petiției care să își prezinte opiniile. Un minut acum pentru răspuns, spune președinta. Odpowiedzieć na szereg pytań, które tutaj... Mulțumesc, s-au pus foarte multe întrebări, am să încerc să răspund succint. Prima întrebare se referea la faptul dacă au mai existat astfel de referendumuri în Polonia în februarie anul acesta, într-un oraș mic, Gonski, din nordul Poloniei. S-a organizat un, o consultare a cetățenilor, un referendum cu privire la o centrală nucleară. Rezultatul referendumului a fost imediat aprobat de autorități chiar în aceeași zi. Premierul a spus că vocea comunităților locale este importantă și că va fi ascultată. Dar noi nu am auzit așa ceva până acum. Nu ni s-a spus că rezultatul referendumului organizat de noi va fi respectat. Nimeni nu ne-a spus că uh, se vor uh, construi mine de lignit uh, la noi în regiune. Tot ce ni s-a spus a fost că depozitul va fi protejat din punct de vedere al infrastructurii. A mai fost o întrebare legată de alternative. În municipalitatea mea, Gubin, am avut un plan de dezvoltare teritorială pentru municipalitatea noastră și anumite lucruri au fost blocate pentru că există alternative pentru lignit, însă în ultimul an a trebuit să ne luptăm de-a dreptul cu autoritățile. Din fericire am găsit un investitor care a reușit să convingă Vorbitorul rectifică, nu, nu, din păcate am găsit un investitor care a convins autoritățile că numai lignitul este soluția posibilă. Iar la noi, în municipalitate, în ultimii trei ani, nu am văzut niciun fel de aviz referitor la proiectele pentru peste 30 de uh, turbine eoliene care trebuiau construite acolo. S-a semnat un acord referitor, de exemplu, la achiziționarea de teren, însă, brusc, au, apărut, au început să apară probleme. Probleme cu liliecii. O, se pare că o specie de lilieci trăiește în regiune și Uh, din această cauză nu poate fi aprobat proiectul legat de turbine. Când se compară cele două lucruri, e greu de înțeles. Uh, s-a pus o întrebare și legată și de pierderi. În 2030, practic, nu se va putea investi în regiune. Comunele care au uh, terenul, chiar dacă organizează o licitație, nu vor mai putea să vândă nimic. Deci încă de pe acum avem pierderi. Mulțumesc, cred că putem uh, încheia deocamdată acest punct. Decidem ca petiția să rămână deschisă pentru că uh, problema rămâne deschisă. Trebuie să putem dacă colegii sunt de acord, să luăm orice decizie după vizita noastră acolo, dat fiindcă am programat o misiune de anchetă chiar în locurile care fac obiectul petiției. Și de aceea merită să așteptăm până atunci. Deci să discutăm din nou la prima ședință de după delegația la fața locului. Dacă nu sunt obiecții, închidem acest punct pe care îl vom continua după vizita în Polonia. Vreau să mulțumesc autorităților poloneze pentru că uh, ni s-au alăturat și trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă amintesc că ne ocupăm de petiția Mariei Luisa Rivera Alvarez de cetățenie spaniolă în numele Asociación de Vecinos Val d'Oreblo, Arnado León, privind impactul nociv al carierelor de ardezie aflate sub cerul liber, care funcționează în mod ilegal în satul Arnado. Petiționarea nu este prezentă, deci voi da cuvântul imediat reprezentantului Comisiei, Ramos, domnul Ramos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici este vorba de o serie de exploatații de ardezie, de cariere de ardezie, sub cerul liber în satul Arnado, din Oesia, Leon, Castilla y Leon, din Spania. Pe scurt, petiționarii denunță impactul negativ asupra mediului și efectele negative asupra securitatea persoanelor uh, provocate de astfel de cariere. Este vorba de cariere ilegale, spun petiționarii, care ar trebui să fie chiar extinse și aici, în petiție, se denunță pasivitatea autorităților locale și regionale. La ombudsmanul regional din Castilia s-au depus plângeri. Comisia a studiat petiția transmisă de Parlamentul European în funcție de, ținând cont de legislația europeană din domeniul mediului care s-ar aplica aici. Este vorba de un subiect uh, reglementat de legislația comunitară și se pun și probleme de exploatare minieră. E vorba de lei de minas din Spania, un domeniu în care nu există legislație comunitară. În ceea ce privește uh, normele comunitare, standardele comunitare, avem directiva de evaluare a impactului asupra mediului. Știți uh, că aceasta a fost codificată prin directiva 2011-92 și există un proiect anexat 2 la această directivă 2A mic, la punctul 2A mic din anexa 2, se vorbește despre carierele și exploatațiile miniere de suprafață din industria extractivă. Știți că uh, anexa 2 din directivă nu trebuie să facă că cele incluse în anexa 2 nu trebuie să facă neapărat um, obiectul acelorași evaluări cu cele din anexa 1 și aici se aplică legislația națională care transpune directiva și se ține cont de caracteristicile fiecărui dosar, dimensiunile proiectului și consecințele sale. Serviciile comisiei sau uh, au analizat uh, efectele directivelor de protecție a naturii, directiva păsări și directiva habitate. Acestea se aplică dacă proiectul are efecte negative asupra uh, rețelei Natura 2000 și se pare că aici nu este cazul. Am examinat petiția, trebuie să i să-i răspundem în mod adecvat și de aceea serviciile Comisiei Europene au hotărât să deschidă o anchetă, limitându-se la domeniul mediului, iar în cadrul acestei anchete a avut loc un schimb de informații cu autoritățile competente din Spania. Serviciile Comisiei au solicitat autorităților spaniele, în repetate rânduri, să le transmită informații adecvate cu privire la respectarea directivelor europene din domeniul mediului și au cerut, de asemenea, să fie informate cu privire la situația acestui dosar și, mai precis, cu privire la situația exploatat, exploatației de suprafață la care se referau petiționarii. Pe scurt, Comisia a primit răspunsul autorităților spaniole este vorba de un raport de mediu și de la Camera de Industrie și Turism și de la Direcția Generală a Industriei și a Minelor. Trebuie să semnalăm că exploatația respectivă are o autorizație din anul 2001, care a fost acordată pe 10 ani. Acolo se uh, prevede planul de uh, renovare a sitului iar autoritățile spaniole de resort au și efectuat mai multe inspecții la fața locului. Este vorba de controlul exploziilor, prelucrarea rezidurilor și alte uh, condiții impuse exploatațiilor miniere. Concret, în 2011 s-a hotărât să se închidă anumite părți ale exploatației în cadrul unei proceduri de sancționare pentru această întreprindere care nu respectase pe deplin autorizațiile uh, acordate. Întreprinderea a depus cererea de a-și continua activitatea și a cerut de asemenea extinderea, prelungirea uh, acestei autorizații, pentru că mai sunt zăcăminte de exploatat și această cerere este acum obiectul unei evaluări de mediu cu privire la legea uh, de evaluare a impactului asupra mediului din Spania. Trebuie să considerăm că mediatorul, el procurador del comun, s-a pronunțat asupra acestui dosar și uh, s-a declarat mulțumit de uh, acțiunile autorităților regionale care se consideră că au luat măsurile necesare Așadar, ombudsmanul regional a clasat dosarul. Am mai primit încă un răspuns de la autor autoritățile spaniole în luna aprilie a anului curent și prin acesta ni se confirmă că um, există evaluarea de impact asupra mediului a acestor cariere și că există și măsuri de control ale carierelor menite să garanteze efecte minime asupra mediului și asupra securității populației locale. Ținând cont de toate aceste informații și dat fiind că mm, sfera de competențe a Comisiei este limitată la mm, mediu, nu a fost posibil să constatăm încălcarea dreptului comunitar în acest dosar. Ba din contră, autoritățile spaniole competente au luat o serie întreagă de măsuri ca să fie respectat dreptul aplicabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aucan. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ar trebui să menținem deschisă această petiție, pentru că nu mă prea asigură ceea ce am auzit. am uh, văzut acum câțiva ani acea exploatație minieră din Leon, în Esturia, care era un dezastru, practic decapitau vârful munților și pentru un cărbune cu valoare foarte redusă, doar pentru a păstra locuri de muncă. Știu că există uh, divergențe și în Spania în ceea ce privește aceste mine. Totuși, supravegherea din partea autorităților uh, din apropiere de acolo a fost dezastroasă. Și cred că ar trebui să analizăm lucrurile mai în profunzime, pentru că am senzația că informațiile de care spunem și nu vreau uh, să dau vina pe dumneavoastră, dar am senzația că informațiile care ne parvin de la autoritățile locale și regionale nu sunt suficiente. Și e clar că petiționarii consideră în continuare că se produc ilegalități. Mulțumesc, domnul Meyer. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat și eu cu atenție informațiile din partea comisiei și rezultă că această procedură ar trebui să fie menținută deschisă, pentru mai, că mai există o anchetă în curs de desfășurare pentru a vedea dacă aceste anchete, într-adevăr, vor ajunge la concluzia că aceste exploatații corespund tuturor normelor europene. Mulțumesc! Cred că astfel putem uh, încheia cu decizia de a menține deschisă această petiție pentru a evalua și rezultatul procedurii deschise de Comisia Executivă și, evident, invitând Comisia să ne țină la curent cu privire la evoluțiile din această chestiune. Trec acum la următoarea petiție de pe ordinea de zi. Petiția numărul 980 din 2007, prezentată de cetățeanul danez Torkit Totzen, în numele Borger Gruppen privind proiectul de construcție a unei autostrăzi între Kiplev și Sonderborg în Danemarca. Semnatarul nu este prezent astăzi, de aceea voi da și în cazul acestei petiții cuvântul direct reprezentantului Comisiei, domnul Precland. Mulțumesc, doamnă președinte. În această chestiune, poziția Comisiei nu s-a modificat. A existat în trecut o potențială încălcare din partea Danemarcei în ceea ce privește modul în care s-a procedat. Noi am transmis o notificare formală. Noi credem că uh, evaluările suplimentare efectuate de autoritățile daneze arată că nu există un uh, impact semnificativ. Această autostradă, autostradă ar urma să fie amplasată undeva în uh, apropierea unei zone Natura 2000. și au arătat că se vor lua măsuri pentru protecția broaștelor și, și mai important, uh, au putut dovedi că uh, efectul asupra păsărilor, efectul sonor este minim. Prin urmare, constatăm că nu există un uh, impact semnificativ uh, asupra mediului. Cazul a fost așadar închis și nu avem niciun fel de date cum că ar fi încălcată directiva cu privire la păsări. Mulțumesc, doamna Ocken. Mulțumesc, doamna președinte. Da, nu ne surprinde faptul că Comisia răspunde în așa fel, pentru că noi dorim ca Comisia să ia poziție vis-a-vis -vis de acele efecte acumulative, ceea ce nu a făcut uh, uh, guvernul danez. A analizat chestiunile separat, însă nu a analizat și efectele cumulative. Și dacă ne uităm pe hartă, uh, Uh, și vedem cum anume aceste căi strangulează anumite zone, atunci nu e vorba doar de poluarea sonoră, ci și de poluarea aerului care se mai adaugă. Și noi ne-am fi dorit ca Comisia să ia în serios această parte a directivei, să analizăm întregul spectru și să nu luăm poziție doar vis-a-vis -vis de aspecte separate pentru a vedea care sunt efectele adevărate asupra uh, zonei Natura 2000. Nu știu cum putem face progrese aici. Am și senzația că guvernul danez, indiferent de culoare, sigur că guvernul anterior nu a fost întrebat, a spus doar că uh, lucrurile sunt în regulă și așa s-a procedat întotdeauna când urmau să se construiască drumuri. Întotdeauna s-a spus că nu ar trebui făcut nimic. Asta este uh, experiența mea îndelungată din Danemarca, însă poate că n-ar fi rău să mai întrebați odată. Sigur că s-a întâmplat acum, dar în cazul proiectelor viitoare, cred că ar trebui să existe solicitarea ca această, uh, să fie evaluate toate aspectele la modul cumulativ care vizează directiva. S-au uh, creat un fel de pasaje, treceri pentru broaște, este doar o măsură acum de remediere și, practic, în rest, situația nu s-a schimbat uh, față de momentul în care am solicitat menținerea deschisă a petiției. Nu știu dacă putem face progrese aici, putem doar constata că, în continuare, e posibil un astfel de comportament vis-a-vis -vis de directivă și că nu există nici din partea Comisiei uh, dorința uh, de a constata uh, sau de a impune ca această directivă să fie respectată pe deplin. Danemarca doar își poate uh, permite acest lucru. Noi nu putem invoca faptul că nu avem uh, fonduri, chiar dacă, sigur, guvernul danez se plânge că nu are fonduri, dar dacă nici măcar noi nu putem respecta această directivă, atunci uh, e o problemă. Mie nu mi se pare satisfăcător, uh, întreaga procedură nu a fost satisfăcătoare, mult prea curând au fost acceptate aceste scuze daneze. Domnule Berland, dacă doriți să dați o replică? Da. Noi suntem convinși că indicațiile noastre au fost avute în vedere în evaluarea care s-a făcut după notificarea noastră formală și avem și deplină încredere în uh, noul ministru al mediului și dacă se dorește, sigur că putem uh, să mai solicităm încă o dată o confirmare a informațiilor și apoi să vi le împărtășim. Eu cred că în baza răspunsurilor comisiei și, uh, și a considerațiilor doamnei Ocan, pentru că nu au mai existat și alte intervenții. Cred că totuși putem închide această petiție și, în orice caz, doamna Ocan, m-aș bucura dacă ar exista o solicitare nouă de a ne transmite care sunt uh, rezultatele acestei noi evaluări. Și pentru a obține acest răspuns, să mai menținem petiția deschisă. Probabil că nu va dura mult. Eu cred că răspunsul Comisiei s-a referit la aplicarea generală a directivei, însă putem menține deschisă petiția și să așteptăm un nou răspuns din partea Comisiei. Bun, atunci petiția rămâne deschisă. Vă mulțumesc. Putem acum uh, trece la punctul următor. Petiția numărul 321 din 2011 a domnului Alejandro Sanchez pentru această petiție este prezent domnul López de Ural de Armendia. Vă rog, aveți cuvântul. Muchas gracias, presidenta. La contaminación atmosférica no es una cuestión secundaria. Mulțumesc, doamnă președinte. Poluarea aerului nu este o chestiune secundară, are efecte asupra economiei, asupra sănătății și trebuie să luăm măsuri urgent pentru a reduce această poluare. Madridul este unul din uh, locurile unde poluarea este, are nivelul cel mai ridicat. Și pe baza ultimelor date, care sunt într-adevăr alarmante, din anul 2011 a existat o reacție din partea orașului și anume s-a modificat punctul de amplasare a stațiilor de măsurare care au fost amplasate în parcuri. Atunci uh, rezultatele au fost mai bune. Și în urma unui raport al Ecologistas in Action din 2011, uh, totuși s-a făcut ceva, însă 19 stații de măsurare arătau că 19 micrograme au fost depășite, așadar numai acele stații de măsurare care se aflau în parcuri se respectau uh, valorile de referință. Și la cele stații, uh, deci numărul stațiilor unde se depășește frecvent uh, valoarea de referință a crescut de la 6 la 9 și evident că centrul este cel mai afectat. În 2012 situația continuă să fie foarte proastă și în Madrid s-a încălcat legislația și Asociațiile de mediu folosesc date din partea uh, administrației locale și uh, spun că uh, valorile nu au fost depășite. Permisibil este o depășire doar de 18 ori pe an. Bun. Situația este următoarea. Sunt date catastrofale de ani de zile. Suferim de pe urma acestei situații la Madrid și am încercat uh, să uh, adoptăm o lege cu privire la calitatea aerului, ceea ce s-a întâmplat. Însă, trebuie spus că e vorba de un plan care vizează niște măsuri pe viitor și singura uh, măsură palpabilă este uh, creșterea numărului de automate de parcare. Uh, mă întreb dacă acest lucru poate duce la reducerea poluării. Mm, mă îndoiesc. Mm, și mai există o măsură pentru promovarea mersului pe bicicletă, însă dispune de foarte puține fonduri. Apoi mai există măsuri în ceea ce privește transportul în comun. Uh, sigur, transportul este un factor important pentru poluare și uh, orașul Madrid a spus că se va reduce subvenția pentru transportul în comun, ceea ce înseamnă o reducere a utilizării acestor mijloace de transport. Dar are efecte și asupra uh, folosirii mașinilor particulare. Dar, practic, cei care folosesc mijloace de transport în comun trebuie să plătească acum mai mult și acest lucru nu mi se pare corect. Cei care folosesc aceste mijloace de transport în comun uh, practică un comportament respectos uh, respectuos față de mediu. Peste 50% dintre biletele de transport sunt direcționate acum spre alte domenii. S-au creat infrastructuri și pentru mașinile particulare, însă sigur că în felul acesta nu se poate reduce poluarea și uh, efectele asupra sănătății. Președintele roagă vorbitorul să vorbească ceva mai rar. Uh, vorbitorul spune, da, știam că am la dispoziție doar șapte minute, de aceea m-am grăbit. Apoi, continuă, s-a mai anunțat că uh, se vor reduce numărul de curse pentru mijloace de transport în comun. Acestea sunt informații pe care vi le putem transmite și situația uh, e următoarea. Această petiție 31 pe 2011 Uh, trebuie să uh, deci acestea sunt uh, aspectele noi, o mai puțină subvenționare a mijloacelor de transport în comun și extinderea infrastructurii pentru autovehicule private. Ar trebui procedat exact invers. Avem nevoie de un moratoriu. Trebuie, de fapt, luate măsuri pentru reducerea uh, traficului cum autoturisme particulare, pentru că acesta este responsabil de poluarea aerului. Nu a existat totuși o participare activă prin acest plan de măsuri, măsurile nu sunt suficiente, de aceea rugămintea uh, noastră de a menține deschisă petiția, de a include aceste informații noi și uh, de a transmite o nouă solicitare pentru a urmări evoluția poluării din Madrid. Așadar, ar trebui incluse și evaluări din partea Forumului pentru mobilite, eh, Mobilitate în ceea ce privește Forumul pentru Calitatea Aerului și uh, reducerea subvențiilor pentru mijloacele de transport în comun. Important este și, și ceea ce s-a întâmplat cu stațiile de măsurare. Apoi și măsuri fiscale ar trebui să fie promovate acele mijloace de transport în comun care nu poluează. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, gracias. Y voi a hablar pero le cu muchísimo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș uh, dori să-i mulțumesc domnului uh, petiționar pentru informațiile foarte interesante pe care ni le-a furnizat. În urmă cu câteva săptămâni am avut o ședință cu secretarul de stat pentru mediu, care reprezenta guvernul spaniol. Bineînțeles că e un subiect foarte interesant. Am dorit să știm care este poziția cetățenilor și altor organizații care uh, sunt responsabile cu uh, sănătatea publică. Mulțumesc foarte mult. O să mă exprim acum în limba engleză pentru că este puțin mai ușor pentru mine. Am ascultat în orice caz ce ați avut de spus în limba spaniolă, o limbă care îmi place foarte mult. Uh, Spania depășește uh, limitele uh, cu privire la anumite substanțe poluante, dar spre deosebire de alte state membre, am vărsat ceva apă, îmi cer scuze. Spre deosebire de alte state membre, depășirea anumitor uh, uh valori limită nu uh, uh se petrece în domeniul polorianului. Uh, unele măsuri au fost adoptate în Berlin, pentru a la exemplu unei alte capitale din Europa au fost adoptate uh, măsuri care au dus la reducerea emisiilor poluante de 57%. S-a creat o zonă cu emisii scăzute. E, bineînțeles, o poveste de succes. Totuși, în Berlin, încă mai persistă o problemă datorită contribuțiilor Uh, transfrontaliere din uh, uh, alte state membre. Dar nu e la fel în Spania. În Spania problemele de poluare a aerului provin din emisiile spaniole. Și aș dori să vă pun la dispoziție informații pe care le-am transmis și guvernului spaniol și pe care le știți foarte bine. Dacă vă uitați la uh, directiva privind de pragurile de emisii, uh, Spania uh, depășește trei din cele patru uh, Uh, plafoane. Deci dacă depășești uh, aceste plafoane pe propriul teritoriu, e foarte greu să uh, respecti directiva privind calitatea aerului. Legătura între cele două directive nu este directă, dar dacă e poluare, poluarea se manifestă peste tot. Contribuția Spaniei la, la, la poluarea aerului din Spania nu e din emisii transfrontaliere, deci e în principal legată de uh, Spania. Deci am încurajat uh, guvernul spaniol să ia măsuri în consecință. Nu o să fac uh, uh, comentarii mai multe pentru că e o încălcare foarte clară uh, persoana competentă stătea lângă mine. Știu că e informație confidențială, dar aș dori să vă spun că s-a uh, lansat o uh, procedură de încălcare a uh, plafonului vom merge în justiție și unele decizii vor luate pe plan uh, intern, nu le pot spune, dar s-a deschis un caz de încălcare a legislației comunitare. Am mai primit și informații conform cărora autoritățile spaniole au făcut o cerere de extindere a termenului pentru un alt, uh, o altă substanță poluantă. O altă cerere a fost uh, depusă și de către Barcelona, a fost luată o decizie în această săptămână chiar, de fapt, se zvonește că și Madridul va cere o uh, prelungire a termenului. În orice caz, petiționarul pare să confirme acest lucru. Uh, mulțumim uh, uh petiționarului că ne-a actualizat uh, uh, informațiile față de cele pe care le aveam noi. De fiecare dată când se depășesc valorile limite pentru PM10, Uh, apar probleme cu sănătatea, pentru că, după cum știți, în ce privește PM10, când uh, un stat membru uh, raportează depășirea unui prag, trebuie luate măsuri de sănătate publică. Deci, faptul că valorile limite pentru PM10 și N o2, uh, e clar că cetățenii sunt îndreptățiți să-și facă griji în legătură cu sănătatea lor pentru că există uh, consecințe foarte clare asupra sănătății oamenilor. În orice caz, limitele sunt mult mai mari uh, față de 2005, când a fost făcut ultimul studiu de impact. Uh, există o problemă foarte clară în legătură cu coledor de lenare. Se pare că acolo se depășesc uh, sistematic pragurile limite, nu și în alte zone uh, și aceasta datorită faptului că măsurile adoptate la nivel local pot duce la o soluționare a problemei. Problemele sunt locale și pot fi corectate prin măsuri locale. Uh, promovarea transporturilor publice și altor măsuri care, bineînțeles, că sunt la latitudinea statelor membre și a autorităților locale vizate. Bineînțeles că recomand, așa cum uh, sugera și petiționarul, recomand ca această petiție să rămână deschisă, să așteptăm notificarea autorităților spaniole, pe care o așteptăm cu nerăbdare. După cum știți, ar trebui să fie un plan de reducere a emisiilor. Uh, autoritățile spaniole ar trebui să informeze Comisia în legătură cu felul în care intenționează să abordeze această problemă și sperăm că aceste autorități spaniole vor, uh, vor uh, depune acest plan cât mai repede. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum dăm cuvântul membrilor comisiei noastre, doamna Irigoian și o rog foarte mult să fie uh, sucintă pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să vă fac, să fac un comentariu succint care uh, într-adevăr uh, merge mână în mână cu solicitarea petiționarului ca această petiție să rămână deschisă. E adevărat că uh, cartierul uh, Vilar din Madrid este foarte, foarte poluat. Uh, aceste praguri legate de nitrogen și de PM10 sunt depășite de fiecare dată când merg în acest uh, comisar, constat chiar eu, am înțeles că Comisia dorește să acorde autorităților locale ocazia de a soluționa problema. Cred că, într-adevăr, problema poate fi uh, rezolvată și aceasta nu uh, cu costuri uh, uh imense. Uh, E adevărat că doamna Porteria a prezentat uh, în aprilie uh, planul său de reducere a emisiilor poluante, dar așa cum a spus reprezentantul Comisiei, acest plan constă în creșterea, uh, creșterea taxelor de parcare, dar există și alte soluții, un uh, grup uh, a avut o, o, o întrunire în luna mai la Madrid. Eu uh, chiar cunosc foarte bine acest oraș, am lucrat la primărie, uh, îi cunosc pe socialiștii de acolo și din totdeauna am spus că trebuie să punem capăt poluării, pentru că poluarea are efecte nocive asupra sănătății uh, locuitorilor, având în vedere de dioxid, nivelurile foarte mari de dioxid de, de azot. și sper că acest mesaj să ajungă în sfârșit și la autoritățile uh, municipale din Madrid, pentru că de la sfârșitul lunii mai au fost uh, lansate mecanisme, 16 măsuri au fost uh, aplicate și toate grupurile politice au sprijinit aceste măsuri, de exemplu crearea unor zone prioritare pentru rezidenți, reîmpădurirea, Uh, de asemenea folosirea surselor curate de energie. Toate aceste măsuri au fost sprijinite de rapoartele anuale, limitarea traficului, promovarea transporturilor publice, uh, furnizarea de informații cu privire la calitatea aerului pe stradă, de asemenea extinderea cu 30% a zonelor protejate, uh, restricții de viteză pe autostrăzi, de asemenea, Um, în uh, weekenduri interzicerea circulației locale în anumite zone, de asemenea um, crearea unor zone uh, pietonale în zona universității, de exemplu, și în uh, pe artera Careta și în piețe importante din Madrid, de asemenea, uh, crearea unor uh, zone speciale, unor uh, zone de parcare pentru, pentru mașini și motociclete. Iată, toate aceste măsuri își pot aduce contribuția la reducerea nivelului de dioxid de, de azot pentru ca madri, madrilenii să aibă într-adevăr o calitate a aerului mai bună. Clar, una eh, la Mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun și eu ceva foarte clar cu toții ne dorim ca aerul din Madrid să fie mai curat. Vă dați seama, am patru copii mi-aș dori, care locuiesc la Madrid, mi-aș dori ca ei să respire aer curat, aer de calitate. Uh, am citit și eu documentele și studiul la care făcea referire petiționarul. Uh, Madridul este singura zonă uh, menționată în repetiție, dar există 124 de zone din Spania care nu uh, respectă normele de protecție a lui. Uh, de altfel, Madridul este orașul cel mai poluat din Spania și Comisia Europeană a luat poziție, în trecut a făcut-o doar oral, a, în, acum a luat poziție și în scris Uh, în care se spune că autoritățile din Madrid și-au uh, făcut tema și deci s-au angajat să asigure aer curat, aer de calitate și să respecte directiva din 2008 uh, bară 50. Se vorbește și de zonele din nordul Europei în care se depășește uh, Uh, se depășesc pragurile și în care uh, clima e diferită de cea din Madrid. E clar că condițiile meteo din Madrid nu sunt la fel de propice precum în uh, cele din nordul Europei pentru eliminarea particulelor poluante. Și în ciuda acestui fenomen avem totuși niveluri mai scăzute. Dacă ne uităm și la alte zone din Spania, trebuie să spunem că petiția se referă doar la orașul Madrid și mie mi se pare destul de ciudat. Deci, ca să conchid, aș dori să știu de ce petiționarul, dacă are toate dovezile la dispoziție că respectiv uh, Madridul nu recunoaște directiva din 2008, de ce nu a mers la uh, curtea uh, competentă din Spania? Pentru că, probabil pentru că știe că uh, Uh, soarta, uh, că, că nu prea are sorți de izbândă. Uh, obiectul petiției este calitatea aerului și nu politicile de transport sau măsurile adoptate de către primărie. E o, petiție nouă, ni se cere uh, exprimarea poziției pe această petiție și ni se solicită ca ea să fie uh, păstrată deschisă, dar cred că mm, sunt două subiecte diferite. Și dacă petiționarul dorește să depună o petiție pe această temă, e liber să o facă. Eu însă aș dori să închidem această petiție, iar în ceea ce privește comisia, trebuie să spun că sunt uh, uluit se vorbește, uh, reprezentantul Comisiei ne-a vorbit de uh, deschiderea unei proceduri de încălcare. Nu prea înțeleg de ce Comisia dorește ca această petiție să rămână deschisă. Niciodată Comisia, la, petiția, la uh, Comisia de Petiții, nu a solicitat ca o, uh, ca o petiție să rămână deschisă în uh, condițiile în care o procedură a fost lansată. Noi, bineînțeles, respectăm poziția Comisiei, dar Comisia spune ca petiția să, fie, să rămână deschisă ar trebui să uh, așteptăm până când se adoptă uh, hotărârea judecătorească, deci să îi lăsăm pe judecător să-și facă treaba și după aceea să discutăm despre această petiție. De asemenea, Comisia mai spune că petiționarul ne-a actualizat. Nu cred că e corect. Nu cred că petiționarul ar trebui să actualizeze informațiile. Nu cred că autoritățile competente ar trebui să ne furnizeze informații sau documente la cererea comisiei. Nu cred că e uh, treaba petiționarului să ne informeze. Um, uh, autoritățile locale, guvernul spaniol, uh, orice tip de autoritate pe care uh, Uh, comisia o solicită, ar trebui să ne furnizeze informații. Deci eu, în încheiere, aș dori ca această petiție să fie închisă sau să fie pusă în așteptare până când uh, judecătorii își vor uh, pronunța hotărârea. Mulțumesc, doamna Aucan. Jeg vil først sige tak til, til kommissionen for et... Øh, mulțumesc. Aș dori să uh, mulțumesc comisiei pentru acest răspuns și sper nu cred că înțelege limba daneză, deci aștept să își pună căștile reprezentantul comisiei. Sper să continuăm cu același entuziasm. Primul dosar tratat de către comisia noastră viza o problemă legată de Madrid. Am fost chiar în misiune în Madrid și am constatat cum uh, Uh, să ține cont de preocupările de mediu ale cetățenilor, de exemplu, cum uh, o serie de prevederi prevăzute de Uniunea Europeană, respectiv uh, faptul că orice străduță devine autostradă. Deci încercam să uh, ținem cont de uh, preocupările cetățenilor. 400 de cetățeni uh, uh, au venit în întâmpinarea noastră și într-o seară li s-a spus că, uh, ni s-a spus că într-adevăr sunt uh, în sfârșit tratați uh, ca cetățeni și nu ca obiecte care pot fi manipulate oricum. Și după aceea am constatat că trebuia să fie uh, făcut un studiu de impact retroactiv și că comisia a fost uh, mulțumită de acest studiu. Dar cred că de această dată nu s-a răspuns la toate uh, uh, solicitările noastre. Și uh, apoi am avut de-a face cu o autostradă care traversa orașul cu emisii poluante fără să existe niciun fel de control și să nu uităm că uh, ne aflam chiar în, în uh, centrul orașului Madrid. Madrid. Deci vă mulțumesc, am impresia că în sfârșit această problemă este luată în serios. Nu e vorba doar de orașul Madrid aici, ci și de alte orașe în care există norme uh, de poluare care sunt uh, depășite, chiar și la Copenhaga. În ciuda faptului că uh, se circulă foarte mult cu bicicleta, faptul că Uh, uh, circulatul cu bicicleta demonstrează că trăim într-o societate modernă și că chiar uh, persoanele din clasele superioare înstărite circulă cu bicicletele. Deci, iată, avem de-a face cu probleme și în legătură cu transport, cu mijloacele publice de transport. Aș dori încă o dată să spun că bicicletele sunt uh, ieftine, uh, nu ocupă prea mult loc uh, și deci vi le recomand. Dar bineînțeles că trebuie să fim mult mai atent cu mediul înconjurător. Nevoia de anumite eforturi. E ușor să mergi cu bicicleta, dar doar când uh, ai posibilitatea să circul cu bicicleta. Mulțumesc, doamnă Auken. Are cuvântul la competiționarul, vă rog. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că faptul că în alte orașe există probleme de poluare a aerului nu înseamnă că nu trebuie rezolvate problemele ă, pensionate de noi aici. De ce Madrid? Pentru că petiționarii trăiesc la Madrid și sunt afectați de poluarea aerului din Madrid. Suntem victimele unui nivel înalt de poluare. Vedem acest nor deasupra Madridului și dorim ca problemele să fie rezolvate. Însă sunt convins că și alți cetățeni vor depune petiții în legătură cu alte locuri. În ceea ce privește traficul și tarificarea transportului public, există o legătură directă între nivelul de poluare și utilizarea transportului public. Atunci când se este descurajată populația să folosească transportul public, înseamnă că se utilizează mai mult transportul privat și atunci poluarea crește. Atunci când autoritățile locale ne spun că prezintă un document numit măsuri împotriva poluării, aceste măsuri trebuie să fie și explicate, pentru că foarte adesea uh, ne uităm la titlurile publicațiilor și credem că totul se rezolvă prin acest mijloc. Trebuie însă să vedem și ce se face apoi la nivelul de acțiuni. Ni s-a spus că e vorba de un plan care nu înseamnă, de fapt, o luptă reală împotriva poluării. Este vorba, de fapt, de o serie de măsuri care au fost luate până acum. Muy brevemente, eu... E... Eh, Foarte pe scurt, ce spun eu și repet acum, este că municipalitatea Madrid nu a luat insuficiente măsuri. Aici e vorba doar de un aviz referitor la acest plan. Însă, de la a constata faptele până la a emite un aviz, sunt uh, mari diferențe. Planul de ameliorare a calității aerului la Madrid implică foarte multe măsuri și aceste măsuri presupun mai ales uh, sporirea numărului de uh, automată de parcare și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne limităm la acest aviz. S-au luat multe măsuri pentru a ameliora uh, calitatea aerului și nu știu de ce uh, trebuie să ne concentrăm aici asupra acestora. Eu cred că poate ar trebui să fie lăsată deschisă petiția, dar nu știu de ce uh, se aduc niște avize și alte elemente care nu sunt concrete. Dacă îmi permiteți, poate că ar trebui formulată o altă petiție cu privire la caracterul măsurilor luate și pe aceea o vom examina la vremea potrivită. Mulțumesc, cred că dezbaterea este clară. Vreau să mulțumesc uh, petiționarului. Suntem cu toții preocupați de respectarea acestei directive în toată Uniunea Europeană și pentru toate orașele. De fapt, uh, astăzi am vorbit despre acest lucru mai specific despre Madrid, doresc să mulțumesc Comisiei pentru răspunsul clar. Comisia ne-a informat că statul spaniol nu respectă trei dintre pragurile limită și că în curs este o procedură de încălcare. Comisia recomandă să lăsăm petiția deschisă și eu am adresat o întrebare Comisiei Europene în data de 23 martie 2011, care se referea la două orașe, Barcelona și Madrid, pentru că Madridul nu respecta măsurile cu privire la azot și nici Barcelona nu respecta pragul pentru că se afla uh, peste 50 de micrograme. Au fost alese aceste orașe și nu altele, dar ele trebuie privite ca niște simboluri, pentru că apoi se va permite, datorită lor și celorlalte orașe din Europa, să facă progrese. Acesta este ritmul prevăzut în directivă care se referă la perioada 2013-2015. Aceste măsuri trebuie să uh, ducă la o calitate a aerului mai bună în toate orașele europene. Mm, date fiind toate acestea, cred că petiția trebuie lăsată deschisă și cred că vom putea cu toții să contribuim uh, la ameliorarea calității aerului și noi și societatea civilă reprezentată aici de Fundația ECO și de asemenea deputații europeni, trebuie să facem tot ce putem pentru ca în 2015 să constatăm că toate orașele din Uniunea Europeană au un aer curat și nepoluat. Iată deci că închidem și acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la ultimul punct, după care ne vom încheia ședința. El punto 20, petición 806-2010. Deci, mai avem punctul 20, petiția 806 pe 2010, adresată de Emanuel Domazakis, de, cetă de cetățenie Elena. Marina Stavropopolo. Le, le, le rog o brevedad porque estamos muy mal de tiempo. Vă rog să fiți succintă pentru că suntem în întârziere, stimată doamnă. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de petiția din data de 25 iunie 2010 și în numele petiționarilor vreau să spun că protecția mediului este uh, extrem de importantă pentru companie. Înțelegem că uh, acest subiect este extrem de delicat. Creta Farm este una din puținele societăți din sectorul alimentar din Grecia, care, în contextul crizei financiare, păstrează încă calitatea ridicată a produselor, respectând cele mai stricte standarde de igienă. A adoptat sloganul Gândiți la nivel global, acționați la nivel local. Și astfel, Creta Farm a crescut și și-a extins activitățile în SUA și în Europa, pe piețele din Suedia, Spania și Italia. State care solicită toate respectarea unor standarde ridicate, inclusiv de protecție a mediului. Punctul forte al companiei nu este doar brevetul inovator, și anume uh, înlocuirea grăsimii animale cu ulei de măsline în produsele pe bază de carne, ci și imaginea sa bazată pe respectul unor standarde de mediu foarte înalte. Din prima clipă, Creta Farm, adică de acum 13 ani, Creta Farm a adoptat dezvoltarea verde ca filozofie și a avut angajamentul acesta față de mediu și față de Grecia. Creta Farm se află în Creta, la uh, limita exterioară a Uniunii Europene din proprie inițiativă și cu niște costuri de investiții foarte mari, Creta Farm a ales să rămână lider la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului. Creta Farm este controlată permanent de toate autoritățile relevante, locale, naționale și regionale și deține toate autorizațiile necesare pentru operațiunile desfășurate la fața locului. În ceea ce privește acuzațiile de poluare, v-aș dori să vă prezint uh, rezultate ale tuturor analizelor efectuate uh, de uh, laboratoare acreditate la nivel național care au analizat apele reziduale ale companiei și au constatat că nu există niciun fel de poluare și că apa de, din fața firmei este chiar adecvată pentru înnot. Creta Farm este foarte atentă și foarte sensibilă la chestiuni de mediu, pentru că este în interesul acestei firme să respecte toată legislația relevantă în domeniul mediului și să-și păstreze imaginea față de consumatorul final. De aceea am venit astăzi aici, pentru că acest subiect este foarte delicat și foarte important pentru companie. De aceea am depus petiția actuală și de aceea negăm orice fel de acuzații de încălcări presupuse ale standardelor de mediu de către Creta Farm. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul McAndrew. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, petiționarului, petiționarei pentru intervenție. Ea și-a dovedit uh, angajamentul față de mediu în toate activitățile sale, nu numai în, acest, în această implantare a firmei, ci și în alte părți. E vorba aici de un răspuns direct dat de comisie la o întrebare primită în 2010 cu privire la potențiala poluare a mării în apropierea acestei ferme de porci, Creta Pig Farm. Ca de obicei, Comisia Europeană, după ce a primit această întrebare din partea Parlamentului European, a investigat subiectul în profunzime împreună cu autoritățile elene pentru a strânge informații cu privire la natura acestor, acestei instalații și pentru a vedea cum a fost aplicată directiva 2008-CE uh, uh, cu privire la prevenirea și controlul integrat al poluării în această uh, instalație. Așadar, am analizat contaminarea avei marine și am analizat și toate chestiunile de mediu ce țin de această fermă și de autorizațiile sale. Autoritățile elene au arătat că prima autorizație pentru această fermă a fost emisă în 1999. De atunci s-au identificat mai multe probleme uh, la fermă în ceea ce privește respectarea criteriilor. Societatea a recunoscut că au existat anumite probleme la fermă și a luat măsurile necesare de ameliorare, nu numai uh, pentru că au fost atenționați, ci și din proprie inițiativă. Acest program de lucru, din câte știm noi, a făcut, a, a um, inclus mari eforturi. Nu e vorba doar de contaminarea apei marine. Comisia nu găsește aici, nu a găsit probe de contaminare a apei marine ca rezultat al activității fermei. Ferma a desfășurat, compania a desfășurat foarte multe acțiuni și de asemenea autoritățile relevante au acționat acolo și nu considerăm că uh, la acest moment uh, legislația europeană a fost încălcată și mă voi opri aici. Mulțumesc. gracias. Mulțumesc. Toți colegii m-au părăsit, spune președintele, da, m-au părăsit, m-au lăsat aici. Aș dori să pot lua o decizie împreună cu ei, și mai ales împreună cu colegii din Grecia. Eu vă propun uh, să lăsăm deschisă această petiție până când vom putea organiza o dezbatere. Doresc să mulțumesc uh, petiționarei pentru informațiile prezentate. Vom putea să uh, discutăm cu deputații și atunci să și încheiem acest punct la următoarea reuniune. Deci, nu are rost să mai uh, discutăm astăzi. Ședința se suspendă și vă doresc un concediu foarte plăcut la munte sau la mare, să vă odihniți și să vă întoarceți gata de treabă în luna septembrie.